guvernelor statelor membre care doresc să-și caute propria cale de ieșire din criză. Mulțumesc și acum domnul Brons are cuvântul. Mulțumesc,